vota primul candidat, domnul în ordine, doamna Frances Ruan. S-a deschis votul. Vot secret. S-a deschis votul. S-a închis votul. 23 pentru, 5 împotriva, 5 abțineri. Candidatul este aprobat. Al doilea vot, domnul Kai Kartensen. S-a deschis votul. Vote is closed. S-a închis votul. Se aprobă. 26 pentru, 5 împotrivă, 2 abțineri. Și acum doamna Mirei Elbaum. S-a deschis votul. S-a închis votul. 25 pentru, 3 împotrivă, 6 abțineri. Toți candidații au fost aprobați. Felicitări! Felicitări tuturor! Am încheiat această sesiune de votare destul de scurtă. Trecem mai departe la următorul punct de pe ordinea de zi. Controlul actelor delegate și al măsurilor de punere în aplicare. Astăzi vom discuta despre standardele tehnice de implementare cu privire la evaluarea în uh, scopul rezoluției și evaluarea pentru a determina diferența în tratament după rezoluție, conform directivei pentru redresarea și rezoluția băncilor. Aceste standarde tehnice sunt la articolele 36 și 74 din directiva BRD Ele se bazează pe textele furnizate de EBA pe 23 mai 2017. Aș dori să-i urez bun venit domnului Emiliano Torneze de la DG Fisma și domnului Spiridon Zarcos de la EBA. Se pare că nu sunt încă în sală, de fapt. scuze, avem nevoie de două minute ca să îi lăsăm să intre în sală. Pentru că era de fapt o sesiune cu ușile închise. Așadar pot să vă distrez puțin în timp ce vin invitații noștri. Poate cineva să verifice dacă au sosit domnul Torneze și domnul Zarcos? Au sosit? I can... Bun, pot să vă spun pe scurt despre ce este vorba, ca să vă spun cam care sunt domeniile unde și-au exprimat îngrijorări anumiți uh, eurodeputați. În ceea ce privește evaluarea înainte de rezoluție, știți că EBA a introdus formularea where appropriate, unde se impune, pentru a indica rezultatele valorii, evaluărilor în forma unor intervaluri de valori. Asta este o prima problemă. Apoi, la alineatul 5, este formularea may apply și where appropriate. Se poate aplica acolo unde este cazul. Încă o problemă, deci. Dar iată că au sosit invitații noștri și pot să mă opresc eu aici pentru că ei vor ține o prezentare și apoi vor răspunde, răspund, uh, vor răspunde întrebărilor din partea membrilor. Alături de noi se află și membrii din echipa de negociere pentru BRRD. Bine ați venit! În cele ce urmează îi dau cuvântul domnului Emiliano Torneze. După cum știți, este viceșef de unitate pentru rezoluție și um, gestiunea crizelor la DGFISMA. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Stimați membri ai echipei de negociere BRRD, stimați membri ai Comisiei ECON, vă mulțumesc pentru faptul că ne-ați invitat la discuția cu privire la cele două proiecte de standarde tehnice de implementare pentru evalu evaluare, care reprezintă un element foarte important din cadrul european de rezoluție, care face parte din, BR, din directiva BRD și mecanism, regulamentul privind mecanismul unic de rezoluție. Evaluarea este un domeniu destul de specific, destul de tehnic și acest lucru este evidențiat prin faptul că experții din Autoritatea Națională de Rezoluție, din cadrul EBA, au lucrat la aceste două proiecte de standarde tehnice pentru aproximativ 3 ani. Proiectele de standarde se referă ambele la subiectul ev- uh, evaluării, însă se referă la două aspecte diferite din procesul de rezoluție unul se referă la partea dinainte de rezoluție, evaluarea aceea, și a doua este uh, evaluarea de după rezoluție. Standardul privind uh, uh evaluarea înainte de rezoluție clarifică felul în care se va uh, realiza rezoluția de către autoritate, în așa fel încât să definim uh, să determinăm dacă banca îndeplinește condițiile pentru rezoluție sau condițiile pentru reducerea valorii contabile sau conversiunea instrumentelor de capital. În al doilea rând, odată se ia o decizie cu privire la um, o rezoluție, standardul dorește să ofere informații cu privire la decizia autorității de rezoluție cu privire la cea mai bună acțiune de rezoluție, în așa fel încât această procedură să-și atingă obiectivele în cea mai eficientă manieră. De asemenea, este important să notăm că BRRD cere ca evaluarea pre-rezoluție să, să recunoască toate pierderile băncii care este supusă rezoluție, în așa fel încât um, și astfel, în acest scop, evaluările pre-rezoluție trebuie să fie făcute într-o manieră corectă, prudentă și realistă. Apoi, rezoluția de după rezoluție folosește la un principiu foarte important, niciun creditor mai rău, Scopul este ca tratamentul um, acționarilor și creditorul băncii pe care îl primesc în rezoluție să fie mai bun decât tratamentul, în orice caz nu mai rău, decât tratamentul pe care l-ar fi primit într-o procedură normală de insolvență. Deci este un fel de cadru, de punct de referință. În acest context al procesului de rezoluție, aplicarea unor uh, măsuri de garantare este importantă, mai ales pentru a respecta cartea Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, în așa fel încât să nu se interfereze cu dreptul la proprietate al creditorilor și al acționarilor, în ideea că se protejează stabilitatea financiară. Iată care sunt cele două obiective principale ale celor al celor două proiecte de standarde. După am spus, este o chestiune tehnică destul de complexă. Am discutat, am participat ca observator la munca EBA. A fost nevoie de destul de multe schimbări în acest proces, însă rezultatul mi se pare că a fost foarte bun. Se respectă măsurile din BRRD de la nivelul 1 și de asemenea se respectă cadrul privind ajutorul de stat în Uniune. Acum, la Comisie, avem uh, un proces de consultare internă și de adoptare internă. Mai multe servicii au venit cu diverse comentarii pe marginea acestor standarde. Sunt câteva schimbări minore care nu vor afecta pe fond proiectele prezentate de EBA. De pe acum pot spune că una dintre problemele care au fost uh, menționate a declanșat deja un proces de reflexie la comisie și astfel am îmbunătățit textul, am, i-am adus clarificări. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Care întrebare și care? Pot să vă spun direct despre ce a fost vorba. E vorba despre câți evaluatori pot realiza evaluarea. În textul inițial prezentat de EBA se sugera un evaluator singur, independent, care poate face mai multe evaluări. Unul dintre membrii a pus o întrebare. Poate că ar fi corect să avem mai mulți evaluatori. Ne-am gândit la acest lucru și am concluzionat că ar fi bine să schimbăm textul în acest sens. Da, foarte bine. Mi se pare că este într-adevăr o îmbunătățire. Bun. Acum Aș dori să-i dau cuvântul domnului uh, reprezentant de la EBA. Vă rog. Domnule președinte, stimați membri ai echipei de negociere BRRD, stimați membri ai Comisiei ECON, cele două standarde tehnice cu privire la evaluare înainte și după rezoluție definesc criterii armonizate pentru metodologia care să, trebuie să fie aplicată de către evaluatorul independent pentru a uh, face valoarea cerută de către BRRD. Aceste standarde reprezintă un important pas înainte pentru punerea în aplicare a acțiunilor de rezoluție în întreaga Uniune Europeană. Orice decizie de rezoluție trebuie să fie sprijinită de o evaluare. Aceasta furnizează dovezile tehnice pe care se bazează acțiunea de rezoluție. Evaluările trebuie să informeze decizia luată autoritatea de rezoluție, în așa fel încât aceasta să știe dacă s-au îndeplinit condițiile pentru rezoluție și să știe ce instrumente să folosească, cât de mare să fie reducerea valorilor contabile, conversie de capital, uh, activele eligibile și stabilirea ratelor de conversiune în momentul în care se folosește o recapitalizare internă. Se folosește un evaluator independent sau, în caz de urgență, se pot lua anumite acțiuni în baza unor evaluări făcute de autoritatea de rezoluție. În acest caz, trebuie să se facă o evaluare ulterioară de către un evaluator independent. Evaluarea este crucială pentru rezoluție. Evaluarea interacționează cu și se bazează pe circunstanțele schimbătoare prin care trece instituția cu probleme. În același timp, furnizează o bază tehnică în așa fel încât să ne asigurăm că se respectă pilonii de bază ai regimului de rezoluție, mai ales evitarea hazardului moral al băncii, minimizarea contribuției contribuabililor și respectul dreptului la proprietate. Pentru a contracara hazardul moral, BRD-ul se asigură că acționarii și creditorii uh, sunt vizați întâi. În termen de evaluare, acest lucru înseamnă că pierderii, pierderile entității sub rezoluție sunt recunoscute pe deplin și reflectate în impunerea de tăieri din instrumentele capital și activele eligibile, iar aceste chestiuni nu sunt uh, pasate noilor uh, entități implicate în tranzacții de rezoluție. Recunoașterea și internizarea de plină a pierderilor atinge de asemenea obiectivul de a minimiza sprijinul financiar public. Acest obiectiv este consolidat de interzic, interdicția ca evaluarea să țină seama de acordarea de ajutor de stat. Standardele cu privire la valoarea pre-rezoluție cere ca evaluarea economică a activelor și pasivelor să se facă în baza unor principii corecte, prudente și realiste. Se folosesc două măsuri de bază, valoarea de păstrare și valoarea de cesiune, iar ele trebuie să fie utilizate în momentul în care se evaluează obiectivele rezoluției. Valoarea de păstrare se utilizează în momentul în care se aplică instrumentul de recapitalizare internă și se așteaptă ca banca să își continuă afacerile valoarea de cesiune se folosește în momentul în care se așteaptă ca banca să își vândă activele sau uh, liniile de afaceri. Valoarea de păstrare este mm, utilizată pe termen mai lung, ea uh, ține seama de date pe termen mai lung, iar dat, uh, valoarea de cesiune folosește informații mai curente și ar putea cere aplicarea unor, unor deconturi pe activele nelichide sau vânzări accelerate. Interacțiunea cu cadrul privind ajutorul de stat se reflectă în situația în, în, în standard, asigurându-se că atunci când activele toxice se transferă unei companii de gestiune a activelor, se evaluează așa cum trebuie toate elementele necesare. Când se face o, o evaluare pre-rezoluție, atunci evaluatorul ar trebui să țină seama și de impactul asupra drepturilor acționarilor și creditorilor. Trebuie de asemenea să se estimeze diferența în tratament conform principiului niciun creditor mai într-o situație mai rea. E nevoie de o astfel de estimare în așa fel încât autoritatea de rezoluție să fie sigură că acțiunile pe care le întreprinde sunt legitime și fiabile. Mecanismul pentru a asigura protecția de rezoluție se bazează pe principiul gone concern, adică continuitatea exploatării și trebuie să se facă și o evaluare și după rezoluție. În această evaluare post-rezoluție trebuie să se evalueze dacă creatorii și um, acționarii au, pierdut, au avut mai mult de pierdut decât într-o procedură normală. Diferențele de tratament, dacă există vreuna între cele două proceduri, se bazează pe principiul niciun creditor într-o situație mai, mai proastă și dacă nu se respectă acest principiu, s-ar putea ajunge la compensări ex, uh, adiționale. Val, evaluările acestea, evaluarea aceasta post se este diferită de evaluarea pre pentru că se raportează la un scenariu ipotetic, nu la o evaluare care se bazează concret, pe tranzacții concrete economice. Ratele de recuperare se bazează pe legislația în domeniul insolvenței și pe practicile curente în acest domeniu. Vă mulțumesc! Thank you very much. Vă mulțumesc foarte mult. Și acum aș dori să dau cuvântul raportorului uh, nostru care s-a ocupat de directiva privind redresarea și rezoluția instituțiilor bancare, Gunnar Hockmark. Mulțumesc, mulțumesc pentru răspunsurile primite din partea autorității bancare europene din partea Comisiei și domnului Lambers pentru că a formulat uh, aceste întrebări. Trebuie să recunosc că pot să înțeleg uh, preocupările care se ascund în spatele acestor întrebări. Nu știu cât de importante sunt acestea, însă mie mi se pare că că um, discutăm aici despre dorința unui grad mai mare de certitudine și de o marjă de manevră discreționară păstrată în momentul în care există acest proces de rezoluție. Și aș dori să aflu din partea Comisiei cum privesc aceste întrebări, cum ați menționat un punct, însă ce se întâmplă cu această diferență între shall or may. Deci diferența între um, rezumatul uh, de la articolul 8 și ce putem face pentru a crește gradul de certitudine fără a pierde flexibilitatea oferită de anumită marjă de manevră posibilă în momentul în care se trece prin uh, procesul de rezoluție. Și aș dori de asemenea să aflu ce se poate, cât de mult putem obține prin planul de rezoluție dedicat unei bănci individuale. Pentru că, din punctul meu de vedere, anumite chestiuni ar trebui să fie rezolvate dinainte, înaintea planului, prin planul de rezoluție, chiar dacă nu nu toate aspectele vor putea fi rezolvate pentru că totul depinde de situația băncii în momentul în care planul de rezoluție este demarat de situația generală de pe piață și așa mai departe. Deci acestea sunt întrebările adresate Comisiei pentru a răspunde acestor îngrijorări exprimate. Vă rog. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru aceste întrebări care sunt uh, legitime și tocmai de aceea am discutat acest uh, STR la AB deja de mult timp pentru că obiectivul nostru este securitatea juridică. Este cel mai important obiectiv pe care îl avem. Este punctul nostru de referință și obiectivul final. Evaluarea și evaluarea este mai degrabă, are un caracter mai degrabă de artă, nu al unei științe precise și este puțin dificil să traducem uh, această artă în uh, reguli uh, precise. Și poate cei de, la, cei de la Autoritatea Bancară Europeană au încercat să uh, depună, să facă cel mai bine ceea ce au, au putut să facă cel mai bine și principala noastră preocupare a fost să nu limităm prea mult marja de manevră a, a celor care efectuează evaluarea dacă această discuție privind uh, verbele utilizate, mei sau șol, este important să nu uh, există o abordare prea restrictivă, astfel încât uh, evaluatorii să poată să ia în calcul și alte criterii de evaluare dacă justifică necesitatea recurgerii la alte, uh, eventual la alte, alte uh, criterii de evaluare. Este până la urmă vorba de respectarea obiectivului stabilit de textul legislativ și permițând în același timp evaluatorilor să meargă dincolo de criteriile stabilite în textul legislativ dacă oferă o justificare a acestei necesități și nu știu dacă Autoritatea Bancară Europeană ar dori să detalieze și mai mult acest aspect, însă aceasta a fost dificultatea cu care ne-am confruntat. Da, dacă îmi permiteți, v-ați întreb- m-ați întrebat cât de uh, mult s-ar putea uh, Uh, obține prin, plan, prin planul de rezoluție. Este o remarcă oportună pentru că este vorba de buna pregătire a rezoluției și evaluările se bazează pe diferite modele, pe informații și furnizarea de, de, și accesul la informații fiabile cât mai rapid face parte din uh, exercițiul anual de redactare a planurilor de rezoluție și testări acestor uh, planuri de rezoluție. Este o parte importantă acestui uh, proces. Acest STR furnizează orientările generale pentru evaluatori. Aceștia au adoptă o, o abordare și fiabilitatea informațiilor pe care se bazează acest plan de rezoluție este Uh, testată și știți, și știți că în Uniunea Europeană autoritățile de rezoluție testează capacitatea uh, băncilor de a furniza informații fiabile cât mai repede posibil. Mulțumesc, Pervanș Beres. Vă mulțumesc. Știu că încă nu a fost definit calendarul dumneavoastră, că el nu este influențat de lumea reală, ci de dorința legiuitorului și că este foarte dificil să analizăm aceste STR-uri fără a ne gândi la experiența trecută prin care am trecut. Și, în mod evident, pentru a avea o rezoluție de succes, și o să mă refer la cazul Banco Popular, știm că există preocupări tot mai mari, tocmai vis-a-vis -vis de această chestiune a evaluării. Am primit scrisori care se referă la faptul că banca, Banca Popular a fost evaluată la o, ca având o valoare foarte redusă și acum valoarea acțiunilor aceste instituții a crescut foarte mult pe piață și aș dori să vă întreb dacă aceste STR-uri ar fi fost impuse, rezultatul uh, cazului Banco Popular ar fi fost afectat sau nu? Cum ar fi fost afectat până la urmă acest proces sau nu? Nu știu dacă suntem într-o reuniune cu ușile închise, dacă putem discuta foarte deschis sau nu. A doua întrebare se referă la importanța încrederii în procesul uh, evaluării și în valoarea care, rez- care rezultă în urma acestei valori. Nu doar piața trebuie să accepte această valoare rezultată, dar și de uh, importantă este transparența metodei folosită și puteți să ne asigurați că dacă vom adopta acest standard te- uh, tehnic de reglementare, lucrurile se vor ameliora sau nu? Mulțumesc, o întrebare foarte simplă. Cine dorește să ne dea un răspuns? Mulțumesc. Este o întrebare importantă și, desigur, eu, eu aș dori să creez o legătură cu acest caz specific, care, de fapt, este a apărut în urma unei decizii de a, rezoluție luată de o, o autoritatea independentă, cum uh, ar fi, uh, cum a fost uh, ESRB. Și când vine vorba de potențiala legătură între acest nou STR și acest caz, aș dori să vă spun că prima variantă a acestui standard este cunoscută deja de mult timp. Am avut un am avut o consultare publică și în mai 2017 deja Autoritatea Bancară Europeană a adoptat acest standard și modificările um, preconizate de Comisia Europeană nu vor uh, transforma pe fond uh, acest standard. Aduc pur și simplu niște clarif- uh, clarificări uh, suplimentare, neafectând fondul textului inițial. Uh, pe bună dreptate v-ați referit la, ne- la nevoia de a adopta acest text cât mai repede posibil și vă referiți de asemenea și la preocupările raportorului, cât de, difi- cât de dificil este să oferim o certitudine juridică pe, un, pe o chestiune atât de uh, complicată și dificilă. Și am avut nevoie de o anumită perioadă de timp pentru a ajunge, pentru a găsi soluția care considerăm noi că oferă această certitudine. Tocmai de aceea textul s-a schimbat destul de mult de la prima variantă și am avut nevoie de o perioadă de timp. Este uh, o chestiune cu un caracter uh, tehnic, foarte complicată și să nu uităm că standardele de uh, contabilitate sunt diferite între diferitele jurisdicții și interpretarea acestor standarde diferă de la un stat membru la alt stat membru. Însă este evident Uh, necesar ca acest text să fie adoptat cât mai repede posibil. Uh, acum că Autoritatea Bancară Europeană a adoptat o poziție pe care o susținem, deci este foarte important să mergem cât mai repede uh, posibil cu adoptarea acestui text. Domnul președinte, îmi cer scuze. Am înțeles că nu puteți să vă referiți la acest caz specific, însă dacă am înțeles eu bine întrebarea, din punct de vedere pur tehnic, dacă acest standard tehnic de reglementare ar fi fost deja adoptat. Din punct de vedere tehnic, procedura respectată în cazul uh, uh, respectiv ar fi fost uh, diferită, deci din punct de vedere procedural, nu din punctul de vedere al rezultatului final. Deci procedura respectată ar fi fost diferită sau ar fi fost aceeași? dacă acest STR ar fi făcut parte deja uh, din textul legislativ în urmă cu un an. Nu discutăm dacă ce s-a întâmplat a fost bine sau nu a fost bine, valoarea stabilită a fost cea corectă sau nu. Înțeleg că nu sunteți în situația de a ne răspunde la această întrebare, însă cred că puteți să ne răspundeți la această uh, parte a întrebării. Mulțumesc. Din păcate nu vă pot oferi un răspuns dintr-un, dintr-un motiv simplu. Um, BRRD cere o evaluare uh, independentă și uh, evaluatorul independent ia această uh, decizie. Faptul dacă uh, STR-ul ar fi fost deja public, ar fi putut uh, stabili anumite uh, uh, criterii, însă uh, acest lucru nu ar fi influențat, nu știu, să, nu pot să vă spun dacă decizia luată de evaluator ar fi fost una diferită sau nu. Deci nu pot să recur la comentarii privind cazuri specifice. Ce vă pot asigura este că aceste standarde tehnice de reglementare reflectă practicile care apoi influențează modul în care se, se realizează evaluările. Însă nu cred că ar fi schimbat decizia. De ce? Pentru că uh, Uh, prima variantă a STR-ului era deja făcută publică și acest lucru deja influențează modul în care sunt făcute valorile. I'm sorry, I didn't, I, didn't hear. cer scuze, însă nu am auzit întrebarea. Doamna Beres, ascultându-vă, am impresia că afirmați că aceste standarde tehnice de, de, de, de reglementare sau evaluatorii respectă uh, Uh, practicile normale, cunoscând aceste standarde, chiar dacă există o divergență între diferitele jurisdicții. Deci nu este, atât de veni- nu este o chestiune atât de evidentă și nu mi-ați răspuns întrebării privind transparența. Nu. Mă referisem la o perioadă anterioară, 2015, însă textul din anul 2017 din mai 2017 a fost uh, a avut un caracter destul de stabil din momentul în care a fost adoptat de Autoritatea Bancară Europeană și a devenit un punct de referință pentru piață. Și în ceea ce privește părțile uh, interesate, Acestea se referau deja la prima variantă a textului propusă de Autoritatea Bancară Europeană, deci piața, uh, participanții pe piață cunosc foarte bine uh, variantele propuse de autoritățile de reglementare. Și trecând la transparență, v-aș ruga să uh, vă repetați uh, întrebarea pentru că era mai atent la aspectele tehnice, îmi pare rău. Da, dar când vine vorba de valoare, import, încrederea este foarte importantă. Și pe lângă metoda folosită, este de asemenea important ca părțile interesate, opinia publică, să înțeleagă foarte bine cum este pusă în aplicare metoda, metodologia și cum s-a ajuns la stabilirea uh, criteriilor de transparență, cum se face până la urmă uh, evaluarea. Deci cât de importantă este pentru dumneavoastră această chestiune a transparenței. În mod evident, transparența are un rol cheie în acest uh, proces și nu avem doar acest STR pe care sper că îl vom ado- adopta cât mai repede posibil, pentru că acest standard tehnic de reglementare se bazează pe principii. Principii care trebuie să fie respectate de toți evaluatorii independenți. Însă, până la urmă, și evalu- uh, evaluatorii independenți trebuie să-și asume um, acțiunile pe care le-au la care au uh, recurs, respectând, desigur, uh, aceste principii. Evaluarea nu trebuie să fie făcută publică în temeiul normelor de nivel 1, pentru că există o mare parte de activității cu caracter tehnic care duce la deciziile uh, pentru rezoluție. Există acțiuni care trebuie să fie, făcu- uh, trebuie să fie publicate respectând principiile amintite, dar rezultatul final este specific pentru anumite cazuri și trebuie să fie justificat în cazul unor uh, acțiuni în, uh, în instanță, de exemplu. Însă nu cred, nu cred că toate acțiunile trebuie să fie făcute publice din partea uh, evaluatorilor. Mulțumesc, Filip Lamberts. Mulțumesc, domnule președinte. Desigur, evaluarea este un proces tehnic, însă are o importanță cheie, pentru că pornind de la evaluarea făcută vor fi luate decizii care vor duce la implicarea banilor contribuabililor sau nu și unii vor pierde bani în urma acestor uh, evaluări. Și mă frapează puțin uh, contradicția la care v-ați referit. A spus că evaluarea este o artă și sunt de acord cu acest lucru. Și atunci cum puteți afirma că este um, doar o opțiune prezentarea unor intervale? Pentru că fie este vorba de o știință unde o ecuație duce la un singur rezultat posibil, fie este o artă și există o gamă de posibilități. Eu înțeleg lucrul în felul următor. Când spuneți că furnizarea unor uh, intervale este opțional, mă pot gândi foarte clar ce se va întâmpla într-un asemenea caz. autoritatea de rezoluție va spune, va cere unui uh, evaluator să furnizeze o cifră. Însă făcând acest lucru, Um, decizia este mutată de la uh, autoritatea la rezoluție la evaluator, pentru că autoritatea de rezoluție va spune, ei bine, nu eu am stabilit această uh, valoare și totuși valoarea este importantă pentru a stabili un plan sau altul de rezoluție. Și intenția legiuitorului era ca această decizie să revină autorității de rezoluție. Deci pentru mine, sincer vorbind, uh, nu este de neînțeles de ce continuați să refuzați să acceptați uh, acest principiu. Că, într-adevăr, eva- evaluatorii să prezinte anumite uh, intervale de la 4,9 miliarde la 4,95 miliarde. Aceste, uh, acest interval poate fi mai restrâns sau mai larg, însă nu văd de ce nu puteți să stabiliți anumite norme. Uh, care să guverneze stabil, sta, stabilirea acestui uh, interval. Se va pleca de la premisă și nu de la informații complete, însă pentru mine este foarte clar că dacă eu sunt un evaluator, voi furniza un interval. Și apoi uh, autoritatea este cea care va trebui să decidă care va fi cifra, valoarea din intervalul respectiv care va fi folosită pentru a lua o decizie apărând interesele contribuabililor. Spune, am înțeles, acesta este inter, intervalul, însă trebuie să am o atitudine prudentă față de banii contribuabililor și o să aleg valoarea din intervalul respectiv care uh, îmi permite tocmai să fiu atât, să fiu, să am o atitudine prudentă. Am văzut ce s-a întâmplat în Italia, în Spania, dar mai ales în Italia, în momentul în care marja de manevră este prea mare, se poate ajunge la o interpretare care nu este în favoarea contribuabililor. Am văzut care este uh, răspunsul furnizat de Autoritatea Bancară Europeană, care pe mine nu, care mie nu mi s-a părut foarte uh, uh, convingător. Întotdeauna este Uh, adecvat să fie prezentat un, uh, un uh, interval, pentru că nu există o, o realitate perfect, perfectă și trebuie să lucrăm cu diferite uh, intervaluri și este important că într-adevăr uh, să există evaluatori independenți, însă ne preocupă în continuare faptul că modul în care a stabilit cadrul de reglementare, uh, creditorii pot pot să argumenteze că merită anumite compensări pentru că pasivele lor ar fi avut, ar fi suferit un impact mai mare sau mai redus. Orizontul de lichidare de asemenea ar trebui să fie stabilit la un uh, interval de timp uh, suficient de, de lung cred că ar trebui să, exist, să există o, un grad mai mare de, ar, de armonizare și întrebăm Comisia Europeană dacă este dispusă să asculte preocupările noastre și să țină cont de ele. Vă mulțumesc. Bineînțeles, mai sunt și drepturile de proprietate, de aceea evaluarea este cu atât mai fundamentală. Da, da, dar este proprietatea contribuabililor. Nu e vorba doar de drepturile contribuabililor. Atunci când folosești eh, banii contribuabililor, practic iei ceva din proprietatea contribuabililor și avem o ierarhie aici. Ești implicat într-o situație în care puteai să nu te fi implicat, dar contribuabilul nu are de ales. Fiecare uh, contribuabil um, este automat implicat prin decizia guvernului, prin decizia unei bănci. Nu. Când mergi la o bancă, poți alegi să mergi la ea sau nu, să nu uităm acest lucru. Președinte, dar um, n-ați înțeles ce am spus. Sunt o serie de lucruri care sunt afectate de evaluare, care sunt importante. Poate uh, contribuabilul nu e afectat, dar Evaluarea poate oricum să fie controversată. Și se pune și problema transparenței. Dar vă rog, doriți să răspundeți mai întâi? Mai întâi răspund eu și apoi răspunde și colegul meu. În legătură cu primul aspect pe care l-ați menționat, poate ceva nu e clar. Și aș dori să clarific acest element. Aveți dreptate. Autoritatea de rezoluție trebuie să ia decizia finală. Aici e vorba de două tipuri de evaluări. Evaluarea 1, în legătură cu care avem nevoie de siguranță absolută, trebuie să știm exact când o, va, o, o bancă riscă să intre în faliment și avem nevoie de un interval aici și aici evaluatorul independent face această sugestie, dar autoritatea de rezoluție trebuie să bazeze care este cel mai bun instrument de rezoluție. Da, dar și pentru evaluarea 1. Cum puteți avea certitudinea când și evaluarea 1 se bazează pe presupuneri? Întotdeauna evaluarea se bazează pe presupuneri. Da, dar există certitudine atunci când ai o valoare a 1 și nu ai uh, un interval de determinare. It's better than having a range for the, the valuation. E mai bine să ai un interval pentru evaluarea 1. Dar las și pe colegul meu să aducă precizări suplimentare. Da, mulțumesc. A spus întrebări bune. Și Credeam că le-am uh, am răspuns deja în relațiile noastre, dar pot să revin la intervalul de evaluare. Practic, sunt două fețe la aceeași monede. Fiecare în punct din acest interval are o anumită probabilitate și are și anumite neajunsuri. Și sunt lucruri pe care le-am, le dezbătut mult înainte să uh, redactăm aceste standarde de reglementare. Intenția nu este aceea de a transfera responsabilitățile. Responsabilitatea respectă um, cerințele autorităților de rezoluție. mai ales în evaluarea um, provizorie, când dacă, dacă stabilești că um, o instituție nu își asumă obligațiile, bineînțeles, evaluarea este uh, foarte delicată și dacă o faci într-un mod nu foarte precis, evident apar incertitudini în legătură cu posibilele consecințe dacă se aleg cu tare sau cu tare uh, instrumente De aceea, dacă noi am fi autoritatea de rezoluție, am dorit cele mai bune estimări din întreaga gamă pentru a ne asigura că fiecare valoare este cât mai sigură. Și pe, pentru a se permite să se ia o decizie cât mai bine um, motivată. Pentru celelalte valori, cred că există uh, Uh, condiții importante. Faptul că există evaluarea 3 și faptul că există compensare înseamnă această parte este relevantă că valorile nu sunt reflectate corect în, în evaluare sau că nu e sigur că sunt uh, uh reflectate uh, corect. Când ai posibilitatea să faci evaluarea cu mai mult timp pe baza unei informații complete, uh, și apoi poți să uh, vezi ce s-a întâmplat cu valoarea respectivă. Dar estimarea, până la urmă, trebuie să reflecte valoarea activului. Nu poate să fie mai mică, pentru că asta ar însemna că, practic, subvenționezi entitatea care va primi aceste active. De aceea, până la urmă, este important că aceste standarde și textul de nivel 1, testul de nivel 1 să uh, respecte condițiile. Și în legătură cu celelalte două puncte, sau nu, mă opresc aici? Nu, deci în legătură cu celelalte două puncte pe care le-ați amintit. În legătură cu faptul că există posibilitatea de a avea mai multe valoare independente, am făcut deja această clarificare am vorbit despre neajunsuri și anume timpul și complexitatea procesului și posibilitățile de lichidare. Cred că această idee este greu de pus în practică, având în vedere diferența dintre active și gama largă de active este greu să stabilești uh, un, un uh, nivel minim comun. Mulțumesc, Filip. Vom vedea cum va uh, evalua acest caz la tribunale, dar mă întreb dacă vor mai fi oameni care vor fi disponibili să facă evaluări dacă ei poartă responsabilitatea, pentru că sunt de acord că fiecare valoare din interval este o estimare cu rezerve. Dar de ce să nu devină o regulă că și pentru valoarea de nivel 1 să se poată să spună acesta este intervalul cu cel mai bun uh, caz uh, posibil și cel mai prost, acesta este mm, impresia noastră, dar apoi autoritatea de rezoluție trebuie să hotărească pe ce valoare se bazează sau ce valoare alege. Eu înțeleg că doriți ca autoritatea de rezoluție să fie într-o poziție confortabilă. Dacă nu, va putea spune nici nu am știut intervalele și ne-a dat doar un număr și noi a trebuit să lucrăm cu el și apoi te poți ascunde dup- după acest număr spunând că nu poți, n-ai, dacă n-ai avut alt număr și pentru evaluarea 1 este de fapt un interval. Aceasta este realitatea, recunoașteți și dumneavoastră că evaluatorul va avea o gamă de posibilități. De ce să nu transmite evaluatorul întregul dosar, să spună, iată, am făcut analizele pe baza informațiilor pe care le avem la dispoziție, aceasta e gama la care am ajuns noi vă sfătuim să luați această valoare de referință, dar alegerea e dumneavoastră. Noi nu putem să vă oferim un număr concret și atunci situația nu mai arată exact la fel. Puteți să reacționați? Eu cred că punctul legat de transferarea responsabilității spre evaluatorul independent nu este corectă, pentru că Problema nu este dacă se stabilește un interval sau o estimare precisă cu un număr. <clears throat> Problema este că evaluarea este provizorie și autoritatea de rezoluție până la urmă hotărăște. Deci sunt de acord cu ceea ce ați spus, dar până la urmă, indiferent ce spune valoarea independentă, aceasta este o contribuție uh, la evaluarea autorității de evaluare, dar ca evaluare mm, provizorie este nu poți la nivelul 1 să faci o evaluare nu știți cum vor reacționa tribunalele? Mi închipui. Autoritatea rezoluției va spune n-am putut să lucrăm decât cu un, o cifră și pe baza acesteia trebuie să ne hotărâm dacă este deja în faliment sau riscă uh, să nu-și mai poată respecta uh, obligațiile. Dacă ar fi luat altă valoare din interval, poate nu s-ar fi ajuns la aceeași concluzie sau ar fi fost alte probabilități, dar dacă oferiți un singur, un singur număr, o singură cifră uh, și vă spune, da, dar ni s-a cerut un singur număr. Un ultim argument, să nu uităm că această evaluare poate fi făcută și de organul de supraveghere. Aceasta este condiția suplimentară în acest proces. Până la urmă, nu este vorba de evaluarea de nivel 1 făcută de autoritatea de rezoluție. Organul de supraveghere care supraveghează banca poate oricum să spună că banca nu își mai respectă obligațiile. Deci, există dublul control a autorității competente și a autorității de rezoluție care se pot pronunța practic și de aceea considerăm că evaluarea de nivel 1 uh, este suficient de fiabilă. Bun. Gunnar, dorești să intervii? pe scurt, o idee la care vom mai reveni. Când discutăm diferitele alternative, dacă valoarea este cea corectă, oricum este doar o evaluare, nu, este, nu, nu oferă niciun fel de certitudine. Mă întreb dacă uh, nu căutăm uh, poate o soluție perfectă, dar așa ceva nu există până la urmă. Întrebările lui Filim sunt rezonabile dar nu cred că există un, uh, un răspuns perfect la ele. Ok. Bine. No further comments from your side? Nu mai aveți alte observații? Bine. So, we can conclude. Atunci încheiem aici. Gunnar, mai ai ceva de adăugat? I, the issue has raised about Întrebarea s-a pus dacă putem să învățăm ceva din acest proces. Uh, eu cred că Comisia trebuie să insiste și să fie hotărâtă când o face. Bun, acum așteptăm, bineînțeles, textul din partea Comisiei. Am înțeles că uh, în principiu corespunde a ceea ce am auzit astăzi aici. Acest lucru mi se pare rezonabil mie personal și mi se pare rezonabil și ceea ce ați spus în legătură cu posibilitatea unor evaluări multiple, care este, cred, o ameliorare uh, de binevenită în sistem. În rest, am avut o discuție legitimă în legătură cu diverse cazuri, care oricum trebuie să aibă loc dar mai repede sunt discuțiile în cu anumite cazuri și nu în legătură cu standardele tehnice de reglementare în general. Parlamentul analizează diverse cazuri, bine, dacă, pentru că este responsabilitatea noastră, dar trebuie să evaluăm echitabil propunerea finală a Comisiei. Deci, putem să ne oprim aici discuția. Vă mulțumesc pentru participare și pentru contribuția la acest proces. Meeting is closed. S-a încheiat ședința. Doriți să mai adăugați ceva? Doar o idee um, care mi-a venit acum pentru a rezolva poate problema. Faptul că clarificăm practic că evaluarea ar putea fi făcută de mai mulți evaluatori poate oferi soluția. Dacă ceri um, la doi evaluatori să se uh, pronunțe, practic nu, uh, um, practic obții două evaluări și nu uh, un interval. Deci dacă abordăm problema din altă perspectivă, poate o rezolvăm. Președintele, da, acesta a fost și impresia mea, de aceea am spus că mă bucur de această ameliorare. Îmi pare rău că prelungesc ședința. Este o întrebare filozofică. Și anume, dup- în ziua următoare, valoarea va fi diferită. Este um, ca și cum ne încerci să prinzi mâța de coadă. Um, pentru că valoarea este în continuă schimbare. Ok, so we will continue reflecting also. Bun, vom continua să ne gândim la aceste chestiuni foarte complexe și din punct de vedere filozofic și vă mulțumesc încă o dată. S-a încheiat ședința, următoarea va avea loc pe 6 noiembrie de la ora 15 la ora 18.30. Vă mulțumesc!